we ready, colleagues? Do we? Yes, are ready. Please take your seats. Dragi colegi, vă rog să luați loc să putem începe ședința din această după amiază. The main topic to... În această după-amiază, subiectul principal este votarea. După discuțiile pe care le-am avut în această dimineață, după amiaza este consacrată votării. Îmi pare rău, n-am mai avut timp să o facem în această dimineață din cauza oaspeților pe care i-am avut alături de noi. Iată de ce Vom uh, Sper că aveți uh, cartelele de votare. Începem, deci, cu dispozițiile comune privind fondurile europene în ceea ce privește adoptarea unor măsuri specifice referitoare la Grecia. Precum v-am spus deja, în uh, întâlnirea extraordinară din septembrie, Comisia a adoptat o propunere legislativă pentru modificarea regulamentului privind dispozițiile comune pentru a permite întreprinderea unor măsuri excepționale pentru ajutorarea Greciei. Comisarul a prezentat propunerea în această uh, ședință extraordinară și uh, am adoptat o decizie de principiu, susținută de toate grupurile, și anume de a adopta acea propunere neschimbată în baza procedurii simplificate, articolul 50 alineat 1 din uh, regulamentul de procedură. Uh, nu am putut lua o decizie de principiu decât pe 3 septembrie, pentru că președintele nu a putut trimite propunerea la regii înaintea plenarei din 7 septembrie dar iată că între timp am primit-o și cele trei comisii au fost, celor trei comisii Uh, buget, ocupare și pescuit, li s-a cerut să își dea avizul. Toate cele trei comisii au făcut acest lucru și au uh, urmărit procedura simplificată. Ieri am primit o scrisoare din partea președintelui Coreper, prin care se confirmă că și Consiliul a decis să adopte propunerea comisiei fără modificări. Astăzi uh, aș dori să confirmați oficial această decizie de aplicare a regulii 50 alineat 1 astfel încât să o pot uh, prezenta la plenara din octombrie în numele Comisiei, un raport prin care se aprobă propunerea Comisiei neschimbată. Domnule Van Nistelrooy, susțineți? Da. Mulțumesc foarte mult. Iată, deci, în sfârșit avem această hotărâre. În mod formal, secretariatul se declară mulțumit. Există obiecții? Nu. Brua abținere, la fel ca și data trecută. Mulțumesc tuturor! Trecem atunci cu punctul următor, raportul domnului Blanco Lopez, fondurile structurale și de investiții europene și buna guvernanță economică, orientări privind aplicarea articolului 23 din regulamentul privind dispozițiile comune. Aveți uh, lista de votare. Începem cu compromisul. Compromisul 20, alineat 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. La sugestia bugetului, sugestia 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 4 de la alinatul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. <clears throat> amendamentul 38, prima parte. Compromisul 5 tocmai ce a fost adoptat. Drept pentru care sărim la amendamentul 38, prima parte. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 53 cu amendament oral. Se opune cineva amendamentului oral? Nu. Deci, amendament 53 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul 54. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 57 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Am compromisul 59, spune domnul președinte. Nu, nu compromis. Amendament 59. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendament 60. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromis 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromis 18. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 67, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 10. Vot pe părți. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cea de-a doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul, nu, sugestie 4 pentru, de la Comisia Buget. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 11. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 81 acum. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul... Nu, amendamentul 82 Amendamentul 82, deci, cine este? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se respinge, dar haideți să verificăm electronic. Deci vot electronic la amendamentul 82. Amendamentul 82. Vot deschis. Funcționează? Votul s-a deschis. Votați. Vot închis. Se respinge. Cu 29 de voturi împotrivă. Trecem la compromisul 13. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 acum. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum trecem la compromisul 16. Pe, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromis 22. Stați să-l găsesc și eu. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 17. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 19. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 106 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 113. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Sugestia 7 a Comisiei Ocupare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 116 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 117, în două părți, pe, în prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la compromisul 21. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 123. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Sugestia nouă de la Comisia Buget. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. Verificare electronică la 133, 123, nu, mă scuzați, la sugestia nouă de la Comisia Buget, verificare electronică, am deschis votul. Vot închis. Se respinge. 21 la 17. Un vot în plus de la socialiști. Vedeți, vă rog, câți membri aveți. Mulțumesc. Se respinge E vorba de sugestia nouă, aceasta a fost respinsă. Trecem la amendamentul 1 pentru împotrivă abțineri se respinge amendament 2 pentru împotrivă abțineri se adoptă amendament 3 pentru împotrivă abțineri se respinge compromis 1 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 11, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament 12, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 13, cine este pentru, împotrivă, abțineri, Verificare electronică la amendamentul 13. Am deschis votul. Am închis votul. Acum avem uh, prea mulți uh, membri de la PPE, de fapt unul în plus, un vot în plus. Vă rog, vă rog să verificați. Repetăm votul. Am deschis votul. Votați. La amendamentul 13. Am închis votul. Se respinge. Mulțumesc. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromis 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendament 24. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament 26, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Votul pe întregul raport, vot electronic, am deschis votul, sunteți invitați să votați. S-a deschis sau nu? Nu, acum s-a deschis votul. Am închis votul. Și raportul este adoptat. 28. opt pentru, de fapt vedeți cifrele, nu are sens să vi le mai citesc. Felicitări, domnule Lopez. Uh, the next report is... Uh... Următorul raport este raportul domnului Fernando Ruas, politica de coeziune și revizuirea strategiei Europa 2020. Începem acum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 împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 90 cu amendamentul oral. Să opune cineva amendamentului oral? pare că nu este cazul. Mulțumesc. Deci votăm amendamentul 90 cu amendamentul oral. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 91. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 92, 93, eh, se colectează doamna președinte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la 95, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 97, pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm. Se anulează acest vot, de fapt nu trebuia să-l votăm. Trecem la compromisul 15. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 16 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 17 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă.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 abțineri, se adoptă. Compromisul 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 171 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 172 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 30 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Amendamentul 188 este retras. Trecem la 190. Pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 1 la considerentul A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 este unul lingvistic. Trecem la 12. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 2. La considerentul B, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 17 este lingvistic. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot final, vot electronic, întregul raport. S-a deschis votul, vă rog să votați acum. S-a închis votul. Încă nu s-a închis votul pentru că încă se votează. În regulă, s-a închis votul. Deci, da, raportul se adoptă, vedeți rezultatele. Felicitări domnului Ruas. Următorul vot este referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice, aplicarea priorităților pentru 2015. Raportoare Iskra Mihailova și avem o listă de vot scurtă. Începem cu amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 21. Deci votăm amendamentul 21. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 pen, ă, devine caduc și drept urmare avem acum compromisul 5. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul final pentru întregul aviz, vot electronic, s-a deschis votul. Vă rog să votați acum. A votat toată lumea, s-a închis votul și avizul este adoptat. Mulțumim foarte mult! Okay, now Now we continue with the um, we continue with the general Continuăm acum cu bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016, toate secțiunile. Este un aviz pregătit de doamna Spirachi. Începem cu, cu compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm. Verificăm electronic amendamentul 11. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. și se adoptă. Amendamentul 12. Cine este pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 16. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 21, 22 uh, pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm amendamentul 22. Verificăm electronic, s-a deschis votul. Vă rog să votați acum. S-a închis votul. Adoptă. Amendamentul 22 este adoptat. 23. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 24 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Amendamentul 24. S-a deschis votul electronic. S-a închis votul. Și se adoptă. Și acum votăm electronic pentru avizul în totalitatea lui. S-a deschis votul. Puteți vota. S-a închis votul și avizul se adoptă Felicitări doamnei Spirachi. And now we go to... Acum continuăm, mergem la votul privitor la strategia UE în ce privește Adriatica și Marea Ionică. Raportor din proprie inițiativă, domnul Cinci, raportul dânsului. Do we need any comments before? Doriți să facem comentarii înainte de... Vă rog, domnule Acopcici. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au lucrat împreună cu mine pe acest raport și acum 10 ani, vreau să vă spun, am creat uh, regiunea europeană, Uniunea Adriatică, am fost președinte atunci și acum, iată, după 10 ani, avem și un raport este aici, la mine și sper că o să votăm așa cum trebuie. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Putem deci să trecem la votare. Începem cu compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă amendamentul 27 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 37. A, nu, amendament oral Cineva se opune? Amendamentul oral? Nu. Atunci, votăm amendamentul 37 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Compromisul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 9. Pentru? Împotrivă? abțineri se adoptă. Afet 6. Pentru? Împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 46. Pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 47. Pentru? Împotriva, abțineri, vom verifica. La amendamentul 47 verificăm cu vot electronic. Votul s-a deschis. Puteți vota. Am închis votul și este respins. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 55. Cu amendament oral, e cineva împotrivă? Se pare că nu. Votăm 55 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mm, se adoptă. Amendamentul 46, uh, 500 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 57 pentru? A, nu, devine caduc, mă scuzați, spune doamna președinte, compromisul 12 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 58, amendamentul 58, așadar, deci amendamentul 58 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 70 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 41 uh, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. AFET 10 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Verificăm AFET 10 cu vot electronic. Facem verificare, am deschis votul. Puteți vota. Ați votat? Bun, am închis votul. și este respins. Dacă am înțeles eu bine, se pare că da. Acum, mergem la amendamentul 77 pentru, împotriva, abțineri. Va trebui din nou să verificăm la amendamentul 77. Vă rog, puteți vota electronic să deschid votul. Votul s-a închis. Amendamentul este adoptat. Trecem la amendamentul 79. Pentru? Împotriva? Abțineri? Va trebui să verificăm. Amendamentul 79, vot electronic, am deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă. Compromisul 15. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 38. Pentru împotriva abțineri. Se adoptă. Amendamentul 87. Pentru împotriva va trebui să verificăm la 87, vă rog. Votăm cu vot electronic. Am deschis votul. Vă rog. Am închis votul. Și se adoptă, deci se adoptă amendamentul 87, compromisul 16. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 98. Pentru, Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 99 uh, cred că se adoptă amendamentul 102. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 106 pentru, împotriva abțineri. Amendamentul 108 pentru. Avem un compromis. Ce facem? Unde mergem? Compromise 17. Compromise 17, I'm sorry. Mă scuzați, spune doamna președinte, compromisul 17 pentru împotriva abțineri. Se adoptă. Și acum trecem la 108. Amendamentul 108. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 110. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 111. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 112 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 113 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. MV2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, cred. Doriți să verificăm? Verificăm. MV2, vot electronic, s-a deschis votul. Ați votat, votul s-a închis. Se adoptă. Mergem la pagina 22. Pentru potriva... Vă rog, Vă rog să ridicați mâna la 22. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. Vă rog. Mulțumesc. Compromisul 39. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 117. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. 118 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 120 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 121 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 122 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 123 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Osută 124 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. MV12 pentru, împotrivă, Vineri. Cred că se adoptă. Peș 14. Pentru împotrivă. Abțineri. Vom verifica la pescuit 14 cu vot electronic. Am deschis votul. Puteți vota. Votul s-a închis și se adoptă. Acum suntem la amendamentul 133. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Pescuit 6 pentru împotriva abțineri respins. Cât 9, pești 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că este respins. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă. Amendamentul 137 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Peci 20, 12 pentru, împotrivă, abțineri, vom verifica. Pescui 12, vot electronic, am deschis votul. Puteți vota. Votul s-a închis. Și se adoptă. Acum, la amendamentul 142. Pentru, împotrivă, abțineri. Eu cred că e respins. Vreți o verificare? Da. Bine, verificăm amendamentul 142 cu vot electronic. Am deschis votul. Votul s-a închis. Și este adoptat. Amendamentul 100 43 pentru, împotrivă, Abțineri? Nu sunt sigură. Nu-mi dau seama, deci haideți să verificăm la 143 cu vot electronic. Am deschis votul. Votul s-a închis și se adoptă pe deci 21 pentru împotrivă abțineri, respins. Amendamentul 144 pentru, împotrivă, abțineri, adoptă. 145 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. NV10 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. La NV10 votăm acum, am deschis votul. Votul s-a închis și este respins. Pe 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. NV19 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Deci 23 pentru. A, nu. Devine caduc. Nu, nu. Nu a fost adoptat. Trebuie să votăm la peș 23. Vă rog, cine este pentru? Împotrivă? În abțineri trebuie să verificăm la 23, pe 23 cu vot electronic. Să deschid deschis votul. Votul s-a închis și se adoptă compromisul 21. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 22. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. MV 26. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Envy 27 pentru, împotrivă, abțineri, vom verifica. Uh, 27, vot electronic. Votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă Compromisul 23. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 24. Vot pe părți. Prim, votăm la prima parte, la compromisul 24, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Partea a doua de la 24, pentru, împotriva, abțineri, vom verifica. Partea a doua de la compromisul 24, am deschis votul. Votul s-a închis. Respins această a doua parte, votăm la partea a treia al compromisului 24 pentru, împotriva, abțineri, respinsă. Compromisul 25 Vot pe părți, două părți. Prima parte de la 25 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua de la 25 pentru, împotriva, abțineri, respinsă. Compromisul 40 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă Compromisul 26 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 183 pentru, împotriva, abțineri, vom verifica. Amendamentul 183, votăm electronic, votul s-a deschis. Am închis votul. și se adoptă. Amendamentul 27 pe două părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 192. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 200 pentru, uh, amendamentul 200 l-am găsit pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 201, 201 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 29 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 203 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Pe 7 pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 205 uh, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. MV8 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 210 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 31 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Peș 8 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. NV4 pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 216 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. MV14 pentru, împotriva, abțineri, respins. MV16 pentru, împotriva, abțineri, respins. Peci 19 pentru, împotrivă, abțineri. Vom, uh, vom verifica la page 19, vot electronic, votul s-a deschis. Vă rog să votați. Votul s-a închis. Și este respins compromisul 32 uh, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Deci 13 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă. Dar va trebui să verificăm. Haideți să verificăm. Deci 13. Am deschis votul electronic. Votul s-a închis. Da, da, da, se adoptă. Vă mulțumesc. Deci 13 se adoptă amendamentul 219. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 220. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 221. Pentru, împotrivă, abțineri respins. 222 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 33 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 224 pentru împotriva abțineri se adoptă. 225 pentru împotriva abțineri se adoptă. 226 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 34 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 232. Da? 232 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Um, amendamentul 235 235 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. MV21 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 35. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 240. Avem un vot pe părți, în două părți, la cererea raportorului, domnul Iacovcici. And distributed to, to all the, the members, wasn't it? Is it acceptable? It is distributed. Is it acceptable to, to make a split vote? Putem să facem vot pe părți? Bine, prima parte a votului pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. în prima parte cu vot electronic la, dos, la prima parte. Votul s-a închis. Și se adoptă. Partea a doua din votul pe părți la 240, vă rog, deci cine este pentru? potrivă, Abțineri? Cred că se respinge. Amendamentul 241 pentru, potrivă, abțineri, respins. Amendamentul 242 împotrivă, se adoptă. Compromisul 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 247 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 248 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 249 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 250 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 251 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 252 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 253 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 254 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mai este compromisul 37, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 253 pentru, împotrivă, 63, mă scuzați, se adoptă. Amendament 265, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 266 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 267 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 268 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la considerente. Amendament 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la NV2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. MV3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromis 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromis 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificare electronică la amendamentul 12. Am deschis votul. Am închis votul și se adoptă. Amendament 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromis 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Peș, ce? Cine este pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică la peș, ce? Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Peș D pentru împotrivă abțineri se respinge. Peș F cine este pentru împotrivă abțineri se respinge. Peș H pentru împotrivă abțineri se respinge. Peș I pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Peș, J, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Peș, capa, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Peș, L, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Peș, M, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum Trecem la votul final asupra acestui raport. Vot electronic. Am deschis votul. Am închis votul și acest raport este adoptat. Felicitări, domnule Iacovcici! Mai am câteva lucruri pe care trebuie să vi le spun, vă rog. Înainte de a încheia ședința noastră de astăzi, țin să vă reamintesc că ați primit rezumatul deciziei uh, ședinței coordonatorilor din această dimineață. Sunteți de acord? Aprobați acest uh, rezumat, acest sumar? Mulțumesc! Ceva la diverse? Nu? Mulțumesc! Următoarea noastră întrunire va avea loc în 15 octombrie de la orele 9 dimineața. Țin să mulțumesc interpreților, spune doamna președinte, cu amabilitate, mulțumesc pentru o treabă bine făcută și cu aceasta ședința s-a